Val este adoptat. Stimați colegi, cu toții am urmărit evenimentele dramatice din piața Maidan din Kiev și am văzut cum Ucraina trece prin cea mai importantă transformare a istoriei sale recente. În numele Parlamentului European doresc să îmi exprim solidaritatea față de uh, poporul ucrainien. Uh, vă admi- admirăm uh, curajul um, acestui popor. În lupta pentru mai multă democrație și dreptate, multe persoane, nenumărate persoane din Ucraina și-au pierdut viața. În numele Parlamentului European doresc să exprim condoleanțele noastre familiilor uh, celor care și-au pierdut viața. Sâmbătă am primit însă și o veste bună. După doi ani și jumătate, Iulia Timoșenko a fost eliberată. În acest context, dați-mi voie să mulțumesc fostului președinte al Parlamentului European, Pat Cox, cât și președintelui uh, Poloniei, Kwaśniewski, uh, pentru uh, implicarea lor în acest uh, subiect. Rolul uh, dumnealor a fost foarte important în eliberarea doamnei Timoșenko. Ucraina, doamnelor și domnilor, se află în fața unor mari provocări. Obiectivul principal trebuie să fie stabilitatea și unitatea țării, precum și uh, asigurarea reconcilierii naționale. Și pentru asta este nevoie de un guvern uh, care să fie creat cât se poate de repede și care să reflect, să fie reprezentativ și care să deschidă calea către alegerile din 25 mai. Uniunea Europeană și comunitatea internațională trebuie să susțină poporul ucrainean acum pentru a evita colapsul economic um, ce amenință această țară și pentru a ajuta Ucraina să-și deschidă calea către un viitor stabil uh, și prosper. Delegația noastră ad hoc se va întoarce în această seară de la Kiev, miercuri, ne vom ocupa de acest subiect în plen. Doamnelor și domnilor, în solidaritate cu cei, dar și mai ales um, în, re, pentru a-i respecta pe cei care și-au pierdut viața în lupta pentru libertate și democrație, vă rog să ținem un moment de reculegere. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, în urmă cu mai mult de doi ani, în Kerala a avut loc un accident uh, dramatic. Doi pescari și-au pierdut viața. În numele familiilor, aș dori să exprim um, condoleanțele Parlamentului față de familiile acestor uh, doi pescari. Destinul uh, celor doi uh, este în mâinile justiției. Doresc în, acest, uh, în această situație să uh, mă alătur plângerilor multiple adresate față de faptul că aceste persoane um, sunt reținute fără um, proces și uh, fac apel um, la uh, autorități pentru rezolvarea situației. Uh, bineînțeles, întotdeauna vom lupta împotriva pirateriei relațiile Uniunii Europene trebuie să se bazeze întotdeauna pe respectarea drepturilor omului și a statului de drept. Relațiile Uniunii Europene nu pot fi duse decât pe baza dialogului. Orice fel de uh, răscumpărare este uh, de neacceptat. Ne exprimăm solidaritatea față de aceste două persoane. La comunicări acum. În 10 februarie, Comisia Uh, jurii a verificat uh, imun